eroare se poate verifica imediat. Am primit din partea grupului Partidului Popular European, din partea grupului Alianța Democraților și Liberalilor pentru Europa și din partea grupului confederal al Stângii Unite Nordice câteva cereri de nominalizări în comisiile și delegațiile parlamentare. Lista acestor nominalizări va fi atașată în procesul verbal al ședinței. Dacă nu se vor prezenta obiecții, atunci aceste nominalizări vor fi considerate adoptate. Semnătura, semnarea